Vă mulțumesc, doamnă Vergia. Sunt uh, absolut convins că mesajul dumneavoastră a fost auzit. Proba, uh, procesul verbal al acestei ședințe va fi prezentat dumneavoastră la următoarea ședință plenară.